puțin pe locurile dumneavoastră. Din păcate, am câteva anunțuri triste de făcut. Pe 19 decembrie a decedat colegul nostru Philip Bradburn în vârstă de 63 de ani în urma unei boli grave. Din 99 dânsul a fost deputat în această cameră și cine îl cunoaște știe că a reprezentat cu mare mândrie regiunea sa uh, West Midlands și-a început uh, cariera politică după ce a activat în profesia sa peste 20 de ani. În numele Parlamentului European mi-am exprimat deja condoleanțele dar aș dori să le repet încă o dată, Parlamentul European nu îl va uita pe domnul Bradburn. Pe 26 decembrie a decedat Leo Tindemans, în vârstă de 92 de ani, în casa dânsului în apropiere de Anver influențat de ocuparea brutală a țării sale de către naziști, ceea l-a obligat să plece din țara sa, domnul Tindemans și-a pus uh, toată energia în slujba libertății. Dânsul a avut diferite funcții în calitate și de uh, ministru de externe a țării sale. În la primul vot pentru Parlamentul European, domnul Tindemans a fost uh, votat cu un vot atât de masiv încât uh, ziarele vremii l-au numit domnul Europa. Cu siguranță au avut dreptate pentru că au fost un mare european. Pentru familia dânsului îmi exprim în numele Parlamentului European Uh, condoleanțe sincere, îl vom păstra în amintire. V-aș ruga să păstrăm un minut de reculegere pentru domnul Tindemans.